Um Comisia a solicitat să ia cuvântul. Nu este pe ordinea de zi acest lucru. Va dura numai uh, câteva minute. Uh, nu, pentru că avem foarte multe voturi, nu vom avea o dezbatere pe această intervenție. Domnule comisar Ren, aveți cuvântul, am să vă rog pe toți să faceți liniște. Domnule comisar, Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Conform în acord cu președinția Parlamentului și cu președintele Comisiei, aș dori să fac o declarație în numele Comisiei în legătură cu negocierile în legătură cu Grecia pentru a vă informa și a vă cere sprijinul politic pentru a încheia acordul, pentru a facilita următoarea tranșă în cadrul programului uh, financiar condițional pentru Grecia. La începutul săptămânii s-a ajuns la un acord între Troica și autoritățile din Grecia ședința Eurogrupului de marți seara până miercuri dimineața s-au făcut progrese substanțiale pentru a se ajunge la un acord în legătură cu Grecia. Chiar dacă de data aceasta nu s-a putut ajunge la o încheiere definitivă a acestor negocieri. Eurogrupul a recunoscut faptul că autoritățile grecești uh, au aplicat cu succes uh, toate acțiunile în legătură cu care s-a angajat uh, pe lângă Uniunea Europeană și FMI în urma unor eforturi substanțiale din partea Greciei. S-au făcut reforme structurale, s-au luat decizii importante pentru a crea o administrație fiscală mai eficientă și mai eficace. Acest lucru este crucial pentru că împățirea poverii fiscale nu este doar o chestiune de sănătate a finanțelor publice, ci și de justiție socială. Deci trebuie să depășim ideea preconcepută că Grecia nu a făcut progrese pentru că astfel de percepție este incorrectă și face rău Greciei. Stimați deputați, Grecia obține rezultate. Acum a venit momentul ca partenerii europeni și internaționali ai Greciei uh, să-și respecte și ei acordul. And to do și pentru a face acest lucru, Eurogrupul, statele membre din zona euro trebuie să decidă anumite măsuri pentru a sprijini durabilitatea Greciei. Marți seara am ajuns aproape, ne-am apropiat mult de un acord și în acest context trebuie să fie clar că aceste măsuri nu exclud nevoia de a reevalua situația din Grecia în următorii ani. Și nu exclud alte decizii dacă sunt necesare în funcție de evoluția lucrurilor, inclusiv um, implementarea completă a programului de reforme de către Grecia. În încheiere, sper că luna viitoare ne vom reîntâlni la Bruxelles cu atitudine constructivă pentru a depăși aceste linii roșii uh, prea stricte. Cred că trebuie să scăpăm de neîncrederea care a prevenit uh, revenirea încrederii pentru investiții și creștere economică în Grecia. Stimați deputați, Europa sprijină Grecia și doresc să vă asigur că serviciile mele fac toate eforturile necesare pentru a, ca aceasta să devină realitate și Comisia va face toate eforturile pentru a sprijini acest acordul esențial pentru economia europeană și pentru poporul grec. Mulțumesc! Vielen Dank, Herr Kommissar Rehn. Mulțumim, domnule comisar Ren. Stimați colegi, președintele m-a rugat în numele său să fac următoarea declarație. Stimați colegi, duminica viitoare este Ziua Internațională împotriva violenței, ă, a violenței împotriva femeilor. Din păcate, violența împotriva femeilor este o realitate de zi cu zi în lume, dar și în Europeană. Violența împotriva femeilor nu cunoaște